12. Next item on the agenda. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul Isabel Tomas, respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului. Și îi dau cuvântul doamnei raportor Tomas, 4 minute. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Parlamentul European va vota mâine propunerea de aliniere a regulamentului privind uh, pescuitul cu tratatul de la Lisabona. Acest regulament garantează respectarea regulilor în domeniul PCP. În propunerea sa, Comisia Europeană face o nouă clasificare a procedurilor în domeniul comitologiei și le repartizează între acte delegate și acte de punere în aplicare. Această repartizare pare formală, dar cred că merită să fie analizată mai bine. Într-adevăr, dacă criteriile de repartizare a acestor competențe sunt stabilite în tratat, în practică ne confruntăm cu o mare zonă gri, care necesită o arbitrare politică ce revine de altfel legiuitorului. Foarte adesea se uită pe nedrept că Repartizarea competențelor Uniunii, redefinite la Lisabona, e un proces încă în curs și aceste regulamente ce par tehnice sunt doar o prelungire a acestei tranziții. În propunerea comisiei se trașează sistematic aproape pentru actele delegate. Ni se spune că acestea fac obiectul unui control a posteriori din partea Parlamentului și că deci acesta își păstrează astfel competența. Dragi colegi, vă rog să fiți prudenți, pentru că astăzi Parlamentul nu are la dispoziție nici resursele umane și nici proceduri serioase pentru a face realmente acest control a posteriori. Fără aceste două condiții, spiritul tratatului va fi uh, nerespectat. Dorim să vă atragem atenția și asupra avizului din partea Serviciului Juridic al Parlamentului. Sigur că lisabonizarea trebuie să verifice corespondența cu textul tratatului, dar dacă este vorba aici de tratatul 290 și 291, este vorba și de Carta Drepturilor Fundamentale care figurează ca anexă la tratat. Fac apel la Comisie să confirme Parlamentului în vederea lucrărilor de aliniere că această verificare juridică s-a făcut. În ceea ce privește regulamentul privind controlul în domeniul pescuitului, am susținut două puncte. În primul rând, o punere în aplicare uniformă a regulamentului. Este nevoie de coerență peste tot în Europa și de aceea am susținut poziția Comisiei și anume punerea în valoare a actelor delegate. Pentru ca și pescarii din San Benedetto, din Baltimore, din Skagen și din Gilvinec să uh, fie respectați și să nu fie nedreptățiți în niciun fel de un regulament care nu ar fi aplicat uniform. În al doilea rând, am susținut ideea Comisiei Europene, care spunea că e vorba doar de o lisabonizare, deci de o aliniere juridică. Trebuie să fie aici un pretext pentru a revizui regulamentul acesta. Pretenție cu atât mai fondată cu cât reforma PCP implica și o revizuire ulterioară a acestui regulament. Am discutat cu colegii care au adus amendamente pe fond, dar eu am rămas la compromis și anume să cerem Comisiei să țină cont de toate aceste pretenții în viitorul său regulament privind controlul. Doamnă comisar, îmi pare foarte rău că astăzi Comisia vine la noi din nou cu o, cu o propunere care nu ține cont de niciuna din aceste cereri. Comisia ne-a comunicat recent uh, propunerea sa de text omnibus pentru a adapta controlul la uh, exigența de uh, debarcare a capturilor nedorite, însă fără să facă și o adaptare inteligentă și coerentă a regulamentului privind controlul. Toate aceste adaptări ar putea să țină cont și de întreaga reformă și de remarcele de fond ale colegilor mei ceea ce ar ameliora situația de pe teren și viața cotidiană a pescarilor. În loc de asta avem o uh, revizuire pe bucăți. Într-o zi debarcarea, în altă zi colectarea datelor. Sincer, nu merită să fragmentăm această uh, legislație și nici nu trebuie să ni se ceară să legiferăm pe nepusă masă. E vorba de un raport care vizează viața de zi cu zi a pescarilor, rugăm Comisia să-și pună la punct propunerea și, deși mi se pare că nu se respectă această dorință, eu sunt dispusă la compromis și nu doresc să prejudiciez dezbaterea aceasta. Mulțumesc! Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Damanaki. Thank you, President <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Parlamentul European uh, pentru aportul său la propunerea Comisiei, pentru susținerea sa la uh, efortul de a alinia regulamentul privind pescuitul la Tratatul la Lisabona. De asemenea, doresc să mulțumesc uh, mai ales uh, raportoarei doamna Toma pentru eforturile sale făcute în acest dosar foarte important. Deci avem o lege nouă pentru politica comună de pescuit, după cum a spus doamna Toma Într-adevăr, această lege nouă a intrat în vigoare de la începutul acestui an. De asemenea, săptămâna trecută am ajuns la un acord politic privitor la noile uh, reguli de uh, finanțare și mă îndrept acum spre Parlament și Consiliu, așteptând ca acestea să-și dea aprobarea formală cât mai curând posibil. Mă refer la acest cadru și la acordul privitor la finanțare pentru că aș dori să subliniez că acest cadru este absolut necesar pentru o punere în aplicare și un control uh, eficient. Uh, aceste reguli noi uh, vor ce beneficiile la adresa pescarilor și a comunităților de pescari doar dacă sunt bine puse în aplicare. E foarte important și pentru mine, dar și pentru viitorul comisar pentru pescuit. Deci sunt de acord cu doamna Toma că trebuie să facem toate eforturile ca să ne asigurăm în legătură cu buna punere în aplicare a regulamentelor și pentru a ne asigura că această punere în aplicare e făcută în mod coerent pentru a avea uh, același mod de aplicare în toate apele europene. Însă aș dori să subliniez că propunerea discutată astăzi e limitată la uh, a ne asigura că puterile Comisiei de a adopta uh, actele delegate și actele de punere în aplicare în domeniul controlului uh, sunt pe linie cu noile reguli ale tratatului. Tocmai le discutăm, dar nu le discutăm aici. Noi aici discutăm dacă actele delegate și actele de punere în aplicare sunt uh, uh, pe linie cu tratatul. Și aici, sigur că Parlamentul își are cuvântul de spus și tocmai de asta sunt aici să ascult uh, opinia dumneavoastră pe care o voi respecta, desigur. Așadar, astăzi este momentul să discutăm procedurile revizuite legate de tratatul de Lisabona, nu amendamente pe fond. Cred că acesta este modul corect de a acționa. De asemenea, am înțeles că există anumite cereri din partea unor membri ai Parlamentului pentru a revizui întregul regulament de control, dar uh, aș dori să vă reamintesc că acest regulament de control, care acum uh, este în vigoare, a intrat în vigoare doar în 2010. Și până în aplicare s-a produs doar în 2011. Așadar, vorbim despre un regulament care uh, are o vechime de doar 2 ani. O să vă asigur că funcționarea regulilor noastre uh, va fi evaluată atunci când va fi nevoie, dar uh, mai trebuie puțin timp pentru asta. În mod concret, Comisia va trimite Parlamentului European și Consiliului un raport privitor la aplicarea regulamentului de control al pescuitului odată la 5 ani. Deja avem o referire la acest lucru în regulament, deci probabil că Primul raport va sosi în prima jumătate a anului 2015. Asta este obligația noastră și uh, asta este ceea ce va face Comisia. So, the omnibus... Deci, regulamentul omnibus pe care l-ați menționat deja este o chestiune care trebuie discutată aici. Am început deja pregătirea acestui regulament și aceasta uh, imediat după ce Parlamentul va vota noua politică de pescuit, pentru că nu putem face mai devreme. Și foarte rapid vom veni cu această dezbatere pentru regulamentul Omnibus. În legătură cu regulamentul de control și rezultatele acestuia, evaluarea făcută, Comisia va analiza dacă este potrivit să se revizuiască regulamentul de control al pescuitului, și depinde de ei să hotărască acest lucru. Aceasta este o sarcină pe care poate succesorul meu va trebui să rezolve cu noul Parlament la începutul anului viitor. Deci, foarte pe scurt, sarcina mea este aceea de a implementa acest regulament și asta voi face până la sfârșitul mandatului meu, și, bineînțeles, voi pregăti tot ce este necesar pentru eventuala revizuire a regulamentului la începutul anului următor. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am să dau acum cuvântul doamnei Fraga. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu susține acest raport și mulțumește raportorului pentru dispoziția sa de a accepta anumite amendamente și de a se menține doar în domeniul comitologiei deși se atrage atenția Comisiei în legătură cu uh, faptul că trebuie să se facă o revizuire completă a regulamentului de control cât mai repede cu putință și aceasta pentru a ține cont de noua politică comună de pescuit și pentru ca acest sector să nu trebuiască să facă modificări într-un an uh, în care se fac reforme și în care orice eroare de interpretare poate duce la sancțiuni. Ceea ce avem aici în fața noastră, așa cum au arătat antevorbitorii mei, propunerea Omnibus este necesară pentru adoptarea, adaptarea prevederilor din noua politică comună de pescuit. E vorba de peste 30 de modificări față de versiunea anterioară a regulamentului de control. Iată de ce este de dorit ca pe viitor dumneavoastră sau viitorul comisar să facă o revizuire în adâncimea acestui regulament. Cea, cel de-al doilea comentariu. E nevoie de multă prudență în ceea ce privește utilizarea actelor delegate pentru că nimeni nu dorește să preia din drepturile Parlamentului. Dar vreau să vă atrag atenția că în anumite cazuri trebuie să fim foarte atenți și să ne gândim până unde poate ajunge Parlamentul cu misiunea sa de control, în special în cazul comisiilor unde numărul membrilor și al mijloacelor disponibile este redus. Dacă ne luăm angajamente instituționale pe care nu le putem realiza cu toate garanțiile necesare, aceasta Uh, ar putea duce la un efect bumerang. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Kollegin Ulrike. Mulțumesc, urmează doamna Ulrike Rodos. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în opinia mea, în uh, politica în domeniul pescuitului există două elemente centrale. În primul rând, stabilirea unor uh, Uh, volume de pescuit durabile și, în al doilea rând, aceste cantități capturate și uh, trebuie să și respecte principiile politici în domeniul pescuitului. Cu reforma acesteia am reglementat primul instrument. În viitor, în Europa, nu mai e voie să existe un supra-pescuit. În reforma acestui pachet am stabilit și câteva principii cu privire la control, și anume că ea trebuie să fie eficientă, proporțională și coordonată. Detaliile nu le-am putut uh, reglementa pentru că acestea țin de regulamentul privind controlul. Actualul regulament privind controlul, pe care astăzi nu facem decât să-l adaptăm la tratatul de la Lisabona, este de dată recentă. Imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Consiliul a adoptat acest regulament, asta poate pentru a nu mai interveni noi ca Parlament. Rezultatul însă nu este unul prost și controlul probabil că a fost îmbunătățit. Cu toate acestea, cu reforma politicii în domeniul pescuitului și datorită interdicției aruncărilor înapoi în mare, va trebui să regândim controlul. În opinia mea, pescarii pentru a da curs acestei interdicții a aruncărilor înapoi în mare ar trebui răsplătiți cu niște criterii de control mai facile. În multe cazuri, de pildă, s-ar putea renunța la dimensiunile maxime. Însă trebuie să ne asigurăm că pescarii respectă regulile, pentru că altfel rezultatul este contraproductiv. Solicit, prin urmare, Comisiei să prezinte cât mai curând un nou regulament privind controlul. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul uh, vorbitor este domnul Torvalos. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei Isabel Tomas și raportoarei din urmă Carmen Fraga pentru munca lor de actualizare a regulamentului de control. Am făcut pași pentru a avea un, uh, o politică a pescuitului mai durabilă și stocuri mai durabile. Trebuie să contracarăm trendul negativ din ultimii ani. Trendul negativ ducea la stocuri scăzute, mai puțină biodiversitate și mai puține locuri de muncă. Însă, raportul depinde de implementarea sa. Regulamentul și controlul acestuia este controlul este foarte important. Pescuitul excesiv nu, e, nu dăunează doar stocurilor și mediului, Uh, ci, dăunează, ci înseamnă și că pescarii nu pornesc de la mm, de pe picior de egalitate. Trebuie să ne asigurăm că regulile sunt urmate și cei care le urmează sunt răsplătiți. Săptămâna trecută am continuat negocierile pentru uh, cadrul financiar multianual și este bine că s-au alocat mai multe resurse financiare pentru politica comună în domeniul pescuitului. Astfel, statele membre vor avea oportunități de a uh, întreprinde mai multe controle cu mai multe resurse, așadar Parlamentul European poate să facă presiune asupra statelor membre pentru a implementa măsurile pe care au promis că le vor pune în aplicare. Vom, vom, vor exista astfel mai multe oportunități economice, stocuri de pește mai Uh, durabile și oportunități în sectorul de pescuit. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră foarte competentă în cadrul Troicăi. Urmează domnul Romeva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă centez pe elementele esențiale. Am fost uh, raportor pentru regulamentul de control în mandatul anterior și am văzut cât de greu este să stabilești un cadru legal pentru acest element esențial și anume îndeplinirea normelor existente. Și tocmai acest aspect trebuie întărit și garantat. Teamă mie că unele din amendamentele care au fost propuse, dacă sunt adoptate, slăbesc acest cadru de control și tocmai de aceea aș vrea să fiu foarte clar, pentru că ar trebui să ne reamintim nu doar de mandatul reformei politicii comune de pescuit, ci și faptul că noi, Parlamentul, am reușit să creștem bugetul atât pentru control cât și pentru colectarea de date și Parlamentul trebuie să transmită un mesaj foarte clar și anume că de asta avem nevoie pentru că, dacă nu, vom transmite exact uh, mesajul uh, contrar celui pe care îl votăm la ora actuală în foarte multe aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kovacek. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Raportul constituie baza pentru punerea în aplicare a noii politici în domeniul, lui, în domeniul pescuitului proaspăt adoptate. Noi trebuie să ne asigurăm că această implementare va fi aliniată la tratatul de la Lisabona. În acest sens, trebuie introduse niște reglementări care să asigure implementarea unitară în toate statele Uniunii și anume la același nivel. Fără o uniformizare, o reformă este destinată eșecului. Avem nevoie, în primul rând, de date credibile care să rezulte în special din studii științifice. Aș dori să mă refer uh, pe scurt la situația din uh, Marea Baltică. Aici avem o problemă cu stocurile de pește, în special cele la cod. masa proprie a peștilor a scăzut considerabil și de aceea codul nu mai poate fi comercializat ca înainte. Noi nu suntem în măsură să livrăm resursele necesare pentru producția făinii de pește. Există, iată, o serie de probleme care trebuie soluționate, de aceea apelez la dumneavoastră, doamnă comisar, pentru a lua măsuri care să facă posibilă reconstruirea stocurilor din Marea Baltică. Mulțumesc, domnul acord. Mulțumesc, domnule președinte. În general, suntem de acord cu propunerea raportoarei, însă trebuie să insistăm pe o problemă. O problemă majoră o constituie regulile însele această politică se bazează pe o viziune centralizată care nu are legătură cu realitatea și nu ține cont de caracterul specific al fiecărei regiuni, fiecărui stat și deseori emite reguli și linii orientative care nu corespund realității. Atunci când normele sunt implementate, uneori au un efect contrar Trebuie în primul rând să rezolvăm aceste probleme în amonte înainte să monitorizăm controlele, înainte de monitorizare și control. Trebuie să avem o politică corectă pentru a avea o uh, politică utilă. Domnul Milava. Domnule președinte, în primul rând aș vrea să mulțumesc raportorului. Sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus aici. Doamnă comisar, Sper să vorbim cât mai repede despre acest fond, pentru că Parlamentul s-a ocupat de această chestiune după tratatul de la Lisabona, dar n-a făcut-o în cadrul codeciziei. E vorba aici de un regulament care a fost prost gândit, așa că trebuie să accelerăm acest proces și trebuie să-l revizuim cât mai repede cu putință. Ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, sper să ajute Parlamentul și statele membre pentru a avea o politică diferită de cea de până acum. Însă pot să vă spun că îmi pareți un pic prea optimistă, pentru că acordul politic a fost uh, trădat de un comportament care a dus la modificarea unor elemente care pentru noi reprezintă o linie roșie. Deci grupul meu nu știe prea bine ce va face cu acordul uh, pe care l-ați prezentat dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Sanchez Presedo, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe domnul raportor și să spun că acest regulament de control este un pas important înainte pentru eficiența PCP. 20 noiembrie 2009 a fost semnat și câteva zile după aceea s-a semnat tratatul de la Lisabona. Deci trebuie să adaptăm prevederile Parlamentului aceste nouă, noi categorii stabilite în tratatul de la Lisabona. Vreau să mulțumesc doamnei comisar pentru că a făcut această propunere, pentru că acest proces să fie terminat înainte de încheierea mandatului și cred că în raportul meu există o inițiativă foarte interesantă, aceea de a prezenta un raport la trei ani pentru a vedea cum s-a implementat. Se stabilește ca prevederile de implementare să fie analizate și se contemplă și introducerea de noi tehnologii, implicând consultarea părților interesate și avem și perspectiva unei evaluări a implementării ținând cont de noua politică comună de pescuit și de o serie de teme care mi se par foarte utile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Christensen. Mulțumesc, domnule președinte. De mult trebuia efectuată o actualizare de principiu a regulamentului și a normelor tehnice și odată cu politica în domeniul pescuitului, iată a venit momentul. Aceste uh, Uh, prevederi de control sunt o grevare a pescarilor în Europa, într-o măsură în care până la urmă se creează întregi uh, munți de documente. Sigur că trebuie să preîntâmpinăm și să combatem uh, înșelăciunea, dar uh, prin noua politică putem acționa mai eficient în domeniul controlului. Trebuie să creăm un cadru bun pentru pescuit și astfel vom putea atinge și obiectivele pe care și le-a propus noua politică în domeniul pescuitului. A trebuit să ne apucăm de lucru cât mai rapid, uh, cu un regulament comun, simplificat, care să ducă la o competiție loială. Și mulțumesc încă o dată raportoarei pentru eforturile depuse. Mulțumesc, trecem acum la procedura intervențiilor spontane am uh, două solicitări de intervenție. Doamna Svicer din Ungaria. Hvala vam lijepo. U svakom slučaju jasno je da moramo prilagoditi ovu uredbu Lisabonskom sporazumu jer u protivnom bi... În orice caz, este foarte, caz, foarte clar că regulamentul trebuie să fie aliniat cu tratatul de la Lisabona, pentru că altfel reforma nu va fi implementată. Noi trebuie să avem suficient, suficient control juridic. O serie de colegi au spus că nu se ține cont de realitatea din statele membre. Bineînțeles că situația diferă în fiecare stat membru și fiecare stat membru trebuie să încerce să își dezvolte propria politică de pescuit. Știu că este dificil, dar în această direcție trebuie să mergem. Deja am înființat un fond suplimentar și ar fi păcat ca acesta să rămână neutilizat. În același timp, îmi exprim anumite rețineri în legătură cu capacitatea Parlamentului de a controla în mod real punerea în aplicare a politicii comune de pescuit. Nu, știu, nu cred că avem suficiente instrumente la dispoziție. Priedlog Comisie s amandmanima odbora za ribarstvo. On... Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu propunerea Comisiei, precum și cu amendamentele prezentate. schimbarea vechiului sistem de comitologie necesită și o modificare a procedurilor noastre decizionale în instituțiile noastre. Această politică va fi evaluată împreună cu metodele de control pentru a fi aliniată la politica comună în domeniul pescuitului. Eu cred că Comisia are la dispoziție instrumentele adecvate care apoi vor uh, fi utilizate ca instrumente de punere în aplicare. Sper că uh, acestea vor respecta și practicile specifice statelor membre. Și ar trebui ca politica să fie supusă unui control la fiecare trei ani. Mulțumesc că acum uh, vom da cuvântul Comisiei pentru a răspunde la observațiile formulate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit și aș dori să reamintesc tot ce am spus la, înce- la început, și anume că toate comentariile și îngrijorările vor fi notate de către noi și această procedură de evaluare în legătură cu implementarea regulamentului vom ține cont de îngrijorările Parlamentului care dorește să aibă un rol proeminent, din câte înțeleg. Succesorul meu cred că va fi pregătit pentru a veni în fața Parlamentului cu o propunere bună, tocmai ținând cont de comentariile și îngrijorările dumneavoastră și, de asemenea, și de raportul pe care suntem obligați să-l facem în legătură cu implementarea. Doar două scurte comentarii, dacă îmi permiteți. În primul rând, în legătură cu implementarea acestui regulament, Comisia este obligată să pregătească totul pentru ca statele membre să aibă posibilitatea să realizeze o implementare adecvată a acestui regulament și tocmai asta facem acum. Din acest motiv, propunem și propunerea Parlamentului și a Consiliului este aceea de a avea sume mai mari de bani pentru a spori controlul noii politici de pescuit și aceasta pentru a ține cont și de noile date științifice la care v-ați referit și unii dintre dumneavoastră. Asta înseamnă să oferim statelor membre posibilitatea de a avea propriile tehnici și metode pe care să le aplice în modul lor propriu prin reguli de implementare specifice. De aceea am introdus procedura de regionalizare în reforma noastră pentru ca statele membre, în ceea ce privește abordarea maritime, să stabilească cum implementează anumite măsuri tehnice în funcție de situația lor. Bineînțeles, nu vreau să spun că totul este perfect, dar vreau să vă atrag atenția că avem un cadru care să permită o mai mare flexibilitate pe viitor. Acum, în legătură cu bugetul, Consiliul și Parlamentul vor hotărâ în legătură cu compromisul la care se va ajunge între cele trei instituții pentru instrumentul de finanțare. Dar nu doresc să mă pronunț dinainte aici în fața Parlamentului. Aș vrea să subliniez totuși un lucru. Timpul este prețios pentru noi, pentru că pescarii au nevoie de acești bani. Banii nu sunt pentru noi, sunt pentru ei și singurul lucru pe care pot să-l spun este că cer Parlamentului și tuturor de altfel să grăbească acest proces pentru a primi un aviz cât mai repede cu putință și să știm ce să facem cu banii pe care îi avem deja disponibili pentru pescari. Vreau să mulțumesc din nou doamnei Toma și raportorilor din umbră pentru munca excelentă la acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, și în ultimul rând uh, are cuvântul doamna raportor uh, Thomas. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc colegilor mei, să-i spun domnului Romeva, chiar dacă a plecat, că nimic nu s-a schimbat în text comparativ cu regulamentul de control. Încercăm doar să reglementăm cum se întâmplă lucrurile prin acte de punere în aplicare sau acte delegate. Avem sentimentul câteodată nejustificat că uh, în, a, în unele porturi controlele nu sunt aplicate cu, asemenea, cu aceeași rigurozitate. Mulțumesc, doamne comisar, pentru explicații. Din păcate, constat că încă situația este neclară în ceea ce privește revizuirea în beneficiul pescarilor este ca regulile să fie clare, bine aplicate și bine cunoscute, să nu se schimbe la fiecare uh, câțiva ani spuneți că poate că va avea loc o revizuire în 2015, riscul este să se ajungă nu doar la o saturare, ci la o exasperare a pescarilor care vor rămâne victime. Am speranța ca pentru eficiența reformei noastre să vă asumați uh, observațiile noastre. Și vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Dezbaterea pe această teme se încheie. Votul are loc mâine la ora 12 și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună cu privire la aplicarea politicii în domeniul